Good morning. We have a long voting session. Bună ziua, avem uh, o sesiune de voturi lungă și o să încercăm să nu avansăm prea repede ca să putem cu toții să îi facem față cât mai repede și cât mai bine cu putință. Putem să respectăm ordinea de zi, anunțuri, uh, toate limbile sunt disponibile, cu excepția croatei și a maltezei. Punctul 3. Raport despre negocierile interinstituționale în curs. Nu știu dacă colegul nostru dorește să spună ceva despre uh, raportul privind echilibrul între viața profesională și viața de familie. Da, a avut loc cel de-al patrulea trialog încă avem probleme cu concediul uh, parental, în ceea ce privește concediul paternal am găsit uh, un acord, de asemenea în ceea ce privește concediu pentru îngrijirea unui apropiat. Singura problemă pentru următorul trialog este cu privire la concediul parental și să sperăm că și aici Consiliul va ceda. Iar în rest, prefer să nu intru în prea multe detalii. Există uh, mai multe întâlniri tehnice în curs de desfășurare. Avem o cooperare bună deocamdată cu Comisia și Consiliul. Să vedem uh, unde vom ajunge. Mulțumesc! Mulțumesc! Acestea fiind spuse, trecem imediat la voturi. Cred că aveți cu toții cartelele de vot la dumneavoastră. Începem cu votul pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, raportor Maria Arena. Începem cu compromisul numărul 30. Cine este pentru? 13, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu Amendamentul 28. Cine este pentru? Sorry, uh, sorry. Amendment 25. Those in favor? Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis și se respinge. Trecem la INTA 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cont 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 175. Să deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis și se respinge. Amendamentul 176. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Cont 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 177 împreună cu regii 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 împreună cu 196 pentru, împotrivă, verificăm 41 și 196. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 44, S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 45 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 45, s-a deschis votul. S-a închis la 45, se respinge cu 22 de voturi. Amendamentul 46, s-a deschis votul, s-a închis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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 219 pentru. Împotrivă. Verificăm. 219. S-a închis votul. 219 este adoptat. Trecem la cont 20. Nu este caduc. unu Pentru, împotrivă, abțineri se verifică 221, s-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 51. S-a deschis votul. Se respinge. 223. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, verificăm. 223. Se adoptă. Amendamentul 223 se adoptă. Am ajuns la amendamentul 222. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 224. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 224. Să deschizi votul. Și se adoptă 225. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 225. S-a închis votul. se adoptă cu 23 de voturi pentru. Compromisul 31, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. INTA 25, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 33, pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la amendamentul 236. Amendamentul 238, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cont 23, cine este pentru? Da, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Cont 24, vreți să verificăm? 23, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat cu un vot diferență. Continuăm cu cont 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 239 a fost retras. Putem să trecem la 240. Să deschizi votul. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 241 împreună cu 242. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 243. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Regii 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 244 împreună cu regii Amendamentul 244. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Regi 35. Cine este pentru? Până la urmă, precedentul a fost respins, deci votăm totuși lege 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Verificăm regi 35, pentru că și așa a fost complicat. S-a închis votul pe regi 35, se adoptă. Amendamentul 245, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...247, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cont 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57. Trebuie să-l votăm, da. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 248. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Cont 28. 26. 26. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. first one falls. Yeah. We vote but on the second uh, one. 46 and 47 have been... Amendment 60 falls. Yeah. Amendmentul 60 este caduc. Deci votăm 249. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Lege 36. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm regii 36. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul Mm. was carried, so we vote 250. 250? We vote on amendment 250. Amendamentul 250. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. be sure we vote on Regi 37 uh, and um, the vote is now open. Să deschizi votul la Regi 37. Now closed. S-a închis. And it's uh, carried by 24 votes. Uh, amendment 63, no vote. Amendamentul 63 trebuie votat. Trecem la bugete 9. Cine este pentru? Împotrivă? Uh, cred că a fost respins. Verificăm bugete nouă. S-a deschis votul. And it's now closed. And it's carried by... Și se adoptă. Era imposibil să văd, deci vă rog frumos, ridicați mâna. 51, uh, those in favor. Amendamentul 251, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 251. The vote is now closed on 251 and it is rejected. Se respinge. Regi 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cont 27. Cine este pentru? La cont 27. Împotrivă. Verificăm că cont 27. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge.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 S-a deschis votul. S-a închis votul la 254. Următorul este caduc. Uh, Trebuie să votăm amendamentul 252. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 255. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cont 29 împreună cu amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Inta 26. S-a închis votul și se adoptă. șase. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 10, nu trebuie să-l votăm? Ba da, îl votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 257. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Două cine este pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Nine, falls. 260 together with and 260 împreună cu 261. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Con 30 este caduc. Inta 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 28. Verificăm. S-a deschis votul. Regii 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 împreună cu 71 Trecem la amendamentul 72 împreună cu CON 31. Împreună. Să deschis votul. S-a închis. Și s-a respins. Amendamentul 263. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 29. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 264. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 30. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 266, verificăm, să deschizi votul, s-a închis votul și se adoptă. Trecem la Rege 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Bugete 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bugete 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Bugete 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Bugete 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cont 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cont 33, verificăm cont 32. să deschizi votul. Se adoptă. Cont 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Cont 33. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 22 de voturi pentru. Continuăm cu 268. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 271. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi pentru. 270 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regio 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 272 împreună cu 78 și cont 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. INTA 31 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 35 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cont 35. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi pentru. Regii 45. Singur. Deci regii 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm regii 45. S-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi. Cont 36. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. INTA 32 pentru, împotrivă, abțineri să adoptă. Continuăm cu 276 pentru, împotrivă, abțineri să adoptă. Iar acum continuăm cu regii 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm regii 47. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi pentru. Compromisul 1 la considerente nu se votează. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul 91 împreună cu INTA 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm considerentul 2. Uh, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Continuăm cu regii 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Inta 2 pentru, împotrivă, abțineri, eu zic că se adoptă, Verifică minta 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu diferență de un vot. Buget 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Continuăm cu compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai departe, la considerentul 5, amendamentul uh, cine se pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regii 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inta 6 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deci se respinge. Inta 7 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Inta 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Inta 9 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Inta 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 22 de voturi împotrivă. Inta 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 10, verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu diferență de un vot. Inta 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cont 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109, spune doamna președinte. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Regii 6 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inta 14 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Inta 14. Verificăm în regulă dacă doriți. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și, da, ă, erau 41 la 1, îmi cer scuze. Nu, m-am uitat ă, unde trebuia. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm buget 2. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 111 împreună cu 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, mă scuzați, trebuie să verificăm 111 și 112, pentru că n-ați ridicat brațele. S-a închis votul și se resping cu 22 de voturi împotrivă. ...113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm 7 7 împotrivă cu cont 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se resping. 115 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru. Împotrivă abțineri abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 125. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 14. S-a deschis votul. A, ba nu, devine caduc. Cont 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm Inta 16. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu cont 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 136 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 136. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Continuăm cu cont 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130, ba nu, continuăm cu compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 15 pentru, împotrivă, Verificăm. Regi 15. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu diferență de două voturi. 144 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș zice că, e, că se respinge, dar verificăm. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 29 de voturi pentru. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, nu, cont 10, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, buget 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, verificăm buget 6. S-a închis votul și se adoptă cu 22 de voturi pentru. 147 devine caduc, 148 și 149 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 148 și 149 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 150 a fost retras, deci votăm raportul așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul pentru votul final și se adoptă cu 42 de voturi pentru și 1 împotrivă. Felicitări raportorului pentru munca depusă. Okay, then we proceed uh, with the uh, draft opinion on common provisions on the European Regional Development Fund, Social Fund Plus, Cohesion. Continuăm uh, deci cu dispoziții comune privind Fondul de Dezvoltare Regională, Social European Plus, Coeziune, pescuit și instituirea unor norme financiare aplicabile acestor fonduri și Fondul pentru Azil și Migrație, Securitate Internă și Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Vize. Începem cu 112. Verificăm ca să vedem cum e peisajul. Se respinge cu 23 de voturi împotrivă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 114. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 124 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 125 pentru, împotriva, abțineri se respinge, verificăm 125, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi pentru. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 126. S-a închis votul și se respinge cu 24 de voturi împotrivă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 131. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Compromisul 12. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 împreună cu 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 144. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. cinci pentru, împotriva abțineri se adoptă, 146 pentru, împotriva abțineri se respinge, Dorea cineva să verificăm? Verificăm 146. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 148. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge la diferență de două voturi. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 150 pentru, împotriva abțineri se respinge. 151 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 169 devine caduc. Nu, compromisul 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, verificăm 160. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 22 de voturi împotrivă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 162 împreună cu, ba nu, singur, 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 împreună cu 174 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 175 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 23 de voturi pentru. 185 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut foarte bine, verificăm 187. S-a închis votul și se respinge. 188 pentru Deci 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 nu se votează. Continuăm cu 193 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru, împotriva abțineri se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 nu se votează. Continuăm cu 199 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 22. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Continuăm. Amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 203 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 204 pentru împotrivă, verificăm 204. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 24 de voturi împotrivă. Continuăm cu 210. Mă scuzați, spune doamna președinte. 206. Uh,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 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 și 31 împreună pentru împotrivă abțineri să adoptăm 230 și 31 compromisul 26 pentru nu, nu-l votăm. Compromisul 27, nici pe acesta. 235 nici pe 235, așa că trecem la amendament, pardon, amendamentul 235. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 28, nu, fără vot, compromisul 29, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 32, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 34 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 249 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 46 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 39. 39 așadar. Pagina 15 în documentul meu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la următoarea pagină. și amendamentul 273, 274 și 275 la oaltă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 277 împreună cu 278 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem la anexe acum. 283 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 285 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 288 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 289 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 290 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 289, pardon, 290 290. Am deschis votul electronic la 290. Am închis votul. Se respinge. unu Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 293. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 295 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 296. Am deschis votul. 296 așadar și am închis votul. Se respinge 23 de voturi împotrivă. Trecem la 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la 299, așadar am deschis votul. L-am închis. Da, se adoptă. 32 de voturi pentru. Amendament 300 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 300 Vreți să verificăm la 301? Se respinge 301. 302. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 310 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificare electronică la 310, așadar am deschis votul. L-am și închis și se adoptă 34, 24 de voturi pentru. 311 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică și la 311. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge la diferență de două vot, un vot. 312 pentru împotriva abțineri se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și trecem la considerente, la considerentul 1, pentru împotriva abțineri se adoptă, Uh, considerentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Deci, la considerentul 2 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru. 56 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Și trecem la compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 62 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 64. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 12, amendament 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 70 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 69 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 71 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 72 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș zice că se adoptă, dar haideți să verificăm totuși la 72. Am deschis votul, așadar, l-am închis și se adoptă într-adevăr 20 de voturi pentru. Amendament 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79, 80 și 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 82 pentru, e caduc 83 de asemenea, deci trecem la 84 prima parte. Partea FSE plus Gestionare partajată. E o adăugire la compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că mai bine verificăm aici. Partea, prima parte. Am deschis votul, deci, la considerentul 19. Am închis votul și s-a respins 24 de voturi împotriva. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 și 88 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mm N-a prea ridicat lumea mâna. Verificăm la 89? Bine, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă clar cu 40 de voturi pentru și doar unul împotrivă. Dar nu ridicase nimeni mâna aproape. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 91. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 23 de voturi pentru. Trecem acum la prima parte a FSE Plus, deci gestionare partajată, de votat în completarea compromisului 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul, nu, nu, nu, stați puțin, considerând 60, 102, a doua parte din FSE+, Plus, gestionare partajată în completarea compromisului 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 8 nu se votează. 105 Prima parte, partea FSE Plus, sub gestionare partajată, în completarea compromisului 8. Pentru. Împotrivă. Haideți să mai votăm o dată pentru, împotrivă, abțineri, da, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110, haideți să verificăm la 109, deci, am deschis votul. Am închis votul. <laughs> Se respinge totuși. 110 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum vot final cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Și e destul de strâns rezultatul. 22 de voturi pentru, 18 împotrivă, o abținere. Vă mulțumesc pentru munca grea depus aici. Noua listă de vot <clears throat> pentru crearea fond, uh, funcției de stabilizare a investițiilor europene. Trecem imediat la votul pe articolul 1, alinatul 2. Amendament 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Amendament oral din partea raportorului un șoc asimetric de amploare, precum se definește prin uh, criteriile și așa mai departe. Se șterge or significant downturn. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificare electronică, bine. La 113, vot electronic pe care l-am deschis. L-am închis la 113, deci, și se respinge. 28 împotrivă. Amendament 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26. Amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114. Pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendament oral din partea raportorului, amendament 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificare electronică așadar la amendamentul 28. Am deschis votul. Am deschis votul și într-adevăr se adoptă, da, cu 23 de voturi pentru. Amendament 29 pentru,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 115 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru împotrivă abțineri se respinge. Verificare electronică la amendamentul 37. Am deschis votul. L-am închis și se adoptă 22 de voturi pentru. Amendament 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 121 pe, împreună cu, o, cu 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Acum compromisul 1 pentru împotriva, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 45 pentru împotriva abțineri Verificare electronică, așadar, la 45. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 23 de voturi, spune doamna președinte. Pardon, se respinge cu 23 de voturi împotrivă. 46 pentru, împotrivă, Verificare și la 46. Am închis votul și se respinge cu 24 de voturi împotrivă. Compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendament 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, verificare electronică la compromisul 4. Haideți să fim siguri de rezultat. Am deschis votul, am închis votul și se adoptă 24 de voturi pentru. Amendament 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Stați că nu sunt sigură. Haideți mai bine să verificăm la 62. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 24 de voturi împotrivă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 66 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendament 8 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. Considerentul 67, amendamentul 67 pentru împotriva abținerii se respinge. 68 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 69 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. Amendament 70 pentru împotriva abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 71. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru. Mulțumesc. Trecem la 10 pentru, împotrivă. Verificare electronică, deci, la amendamentul 10. Am deschis votul. Am închis votul și, într-adevăr, se adoptă cu 22 de voturi pentru. Considerentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 83 pentru, împotriva abțineri se respinge, 84 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 85, cea de-a doua parte, votat în completarea compromisului 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă vreți, putem verifica. Bine, haideți să verificăm partea a doua. Deci, am deschis votul. Am deschis votul. L-am închis. It's rejected by 22 votes. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 12. Să deschizi votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm compromisul 9. The vote is open and the vote is now closed and it's carried by 21 votes. Se adoptă cu 21 de voturi. Continuăm. Vot cu apel nominal pentru proiectul de aviz. S-a deschis votul. Și s-a închis se adoptă cu 22 de voturi pentru 3 împotrivă și 11 abțineri. Vă mulțumesc și mulțumesc și raportorului. Mm-hmm. Oh, okay, then we shall vote on uh, the draft opinion on minimum level of training of seafarers. Continuăm cu proiectul de aviz privind uh, nivelul minim de pregătire al navigatorilor, vot cu apel nominal cerut de grupul ENF. Începem cu amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 4, să deschizi votul. And the vote is now closed and it's... S-a închis și este respins cu 21 de voturi. Amendamentul 5, cine este pentru? Verificăm de asemenea amendamentul 5, cred. S-a deschis votul, s-a închis votul Amendamentul 5, nu, este respins mai întâi acesta. Trecem la articolul 1, alineatul 1, punctul 4, amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm 26. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 6. Să deschizi deschis votul amendamentul 6. S-a închis votul amendamentul 6 și se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 7. Cine este pentru? Intervenție fără microfon din sală. Vreți să repetăm votul? Nu a funcționat consola. Do you want us to, to repeat the... Doriți să repetăm votul? Uh, is it six? We will repeat uh, the vote on... Votăm votul la amendamentul 6. S-a deschis votul la amendamentul numărul 6. Și acum votul s-a închis la amendamentul 6 și se respinge. Trecem la amendamentul numărul 7. S-a deschis votul. La amendamentul 7. S-a închis la amendamentul 7 și se adoptă cu 24 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 27. Cine este pentru? împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, cine este pentru, Nu, a fost retras toate amendamentele, toate solicitările ENF de vot cu nominal, de fapt, au fost retrase. Deci 29 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 30 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 31 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 Verificăm compromisul 7. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis la compromisul 7 și se adoptă cu 25 de voturi pentru. Amendamentul 35 este caduc. Am ajuns la amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 37. S-a deschis și s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 38. S-a închis votul și se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 10. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge cu 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 11. Uh, s-a deschis votul. Amendamentul 11. S-a închis și se respinge. Amendamentul 12. S-a deschis votul la amendamentul 12. S-a închis votul la amendamentul 12 și se adoptă cu 19 voturi pentru. Amendamentul 13. S-a deschis votul. și s-a închis la amendamentul 13 și se adoptă cu o diferență de două voturi. Amendamentul 43, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri să verificăm, vă rog. S-a deschis votul, acum s-a închis și se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm, îmi pare rău. Amendamentul 14 s-a deschis votul la amendamentul 14, acum s-a închis și se adoptă cu 34 de voturi. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă, aș spune. Verificăm compromisul 1. Vot Votul s-a închis. Se adoptă cu, 30, cu 22 de voturi pentru. Am ajuns la considerentul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. abține se respinge. Verificăm amendamentul 2. Se deschide votul amendamentul numărul 2. Acum se închide. Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 3. Să deschis votul. Și se adoptă cu o diferență de 20, cu 28 de voturi pentru. Am ajuns la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Compromisul 2. S-a deschis, s-a închis votul, se adoptă 26 de voturi pentru. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să votăm proiectul de aviz astfel amendat. Să deschizi votul. Pentru votul final. Și acum s-a închis și se adoptă 24 de voturi pentru, 17 împotrivă și nici o abținere. Felicitări doamnei Ribeiro. Următoarea întâlnire pe 3 decembrie. Nu avem timp să discutăm astăzi, am avut doar voturi. Ne revedem în sfârșitul după amiezii pe 3 decembrie, între orele 16 după amiaza până la orele 18.30. Deci ne revedem în decembrie.